l'Europe maintenant. c'est bien. C'est bien. Bine, inițiam. Bine, haideți să începem. Bună ziua tuturor! Primul punct, aprobarea ordinii de zi. Dacă nu există modificări, ordinea de zi se consideră a fi adoptată. comunicare, după cum știți, în uh, iulie 2018, săptămâna trecută, s-au adoptat trei rezoluții de urgență, una se referă la criza politică din Moldova și cealaltă la Somalia și la treia la Burundi. aprobarea procesului verbal. Dacă nu există obiecții, procesul verbal se consideră a fi adoptat. Cum interpreții doresc să vă citească un mesaj. Este cea de-a 37 zi de protest împotriva impunerii unilaterale de către administrația Parlamentului a unor condiții de lucru neechilibrate și injuste. Vă informăm că, din păcate, astăzi nu vom acorda depășiri. Vă mulțumim! Trecem deci, la următorul punct. E vorba de uh, raportul anual referitor la situația drepturilor omului și la democrație în Uniunea Europeană. Uh, Austrevicius, uh, colegul Petra Austrevicius va prezenta acest raport referitor la anul 2017 și ne va povesti cum stau lucrurile cu drepturile omului în uh, raportul dumnealui. Raportul e disponibil în toate limbile. Termenul limită pentru amendamente a fost stabilit pe 4 septembrie la ora 2. Înainte de a da însă cuvântul raportorului, Aș dori să îmi exprim aprecierea personală față de faptul că raportul anual al Serviciului de Acțiune Externă a fost adoptat mult mai devreme în acest an. Îi cerusem acest lucru doamnei Mogherini și ne bucură să vedem că a fost o solicitare care s-a dat curs atât de prompt. Fiind spus toate acestea, dau cuvântul colegului Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, dragi colegi. E o dimineață minunată și având în vedere că NATO se întâlnește la Bruxelles, e un adevărat moment istoric, ca să nu mai vorbim de meciul de ieri, dar haideți să ridicăm mâinile. Cine a pierdut ieri? N-a pierdut nimeni. Da, a câștigat fotbal. A, da, tu ai pierdut sau ai câștigat? Ai câștigat. Bine. Haideți să ne concentrăm asupra raportului anual referitor la drepturile omului și democrația în lume în politica Uniunii Europene în acest domeniu. Astăzi am plăcerea să vă prezint proiectul uh, anual de raport pe acest subiect și cred că ați primit deja proiectul de raport în, uh, tradus în toate limbile Uniunii, după cum ați spus deja, președintele în introducerea dumnealui, acest raport se referă la anul 2017 și trebuie să vă comunic că se vor uh, face completări uh, la sfârșit pentru a specifica data la care, anul la care se referă raportul pentru a nu crea nici o neînțelegere. E vorba de un raport tematic, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori, un raport care a înregistrat în răutățirea cu care s-au confruntat drepturile omului peste tot pe glob. Este o tendință negativă care nu e deloc pe placul nostru, dar trebuie să precizăm acest lucru încă de la bun început. Venim cu recomandări pentru acțiuni ulterioare ale Uniunii Europene se alinează la raportul Consiliului European publicat la începutul acestui an. Trebuie să vă mărturisesc că mă bucură să văd că acest raport al Consiliului s-a publicat atât de repede și sper că ne putem aștepta la o evoluție asemănătoare și în anii viitori. Cred că ar fi în avantajul nostru al tuturora, mai ales a celor care au nevoie de o protecție suplimentară când vine vorba de drepturile omului. În acest fel ne putem îmbunătăți ulterior cooperarea cu Consiliul și cu toate instituțiile. În plus, raportul uh, Parlamentului European a luat notă de principalele puncte de intervenție ale Uniunii Europene în contextul drepturilor omului în 2017, precum raportul DRA privind corupția și drepturile omului, raportul privind crimele de război și um, crime împotriva umanității și așa mai departe. Se amintesc de asemenea cazurile activiștilor pentru drepturile omului care au făcut obiectul rezoluțiilor Parlamentului European în cadrul acestui an, toate enumerate la anexă. Aș dori să abordez acum principale subiecte punctate în raport, în felul următor reducerea spațiului de care dispune societatea civilă, rolul activiștilor pentru drepturile omului și ONG-urile pentru promovarea drepturilor omului, un subiect care se află adesea pe ordinea noastră de zi. Aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul drepturilor omului la un nivel multilateral, mai ales în ce privește cooperarea ulterioară cu ONU. Rolul și activitatea reprezentanților, reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, și uh, trebuie să ne concentrăm asupra practicilor care dăunează drepturile omului. Trebuie să intervenim atunci când dispunem de argumente. Rolul dialogului pentru drepturile omului, drept instrument puternic de diplomație, cât și alte instrumente precum planul de intervenție pentru drepturile omului și democrație 2015-2019. În plus, amenințări la adresa libertății media și de expresie, cât și știrile false și alte provocări de natură informațională. Am revenit în repetate rânduri asupra acestui subiect pe care l-am abordat din mai multe puncte de vedere. Libertatea de cult, tortură, pedepsa cu moartea, crime împotriva umanității, crime de război, cât și încălcarea dreptului umanitar și rolul Tribunalului Penal Internațional. Corupția, rolul pe care joacă Uniunea Europeană ca sprijin în procesele electorale și în democrație. Amenințări la adresa drepturilor femeilor, protecția drepturilor copilului, migrație, bineînțeles, și drepturile migranților și refugiaților, cât și traficul de ființe umane, inițiativele economice și comerciale și drepturile omului, discriminare, xenofobie, cât și alte forme de intoleranță, drepturile comunității LGBTI, colectarea datelor, terorism și radicalizare, evenimente sportive de amploare și drepturile omului. Trebuie să scot în evidență că termenul limită pentru amendamente încă o dată este data de 4 septembrie avem timp la dispoziție și aștept cu mare interes propunerile, sper, numeroase și interesante de amendamente din partea colegilor. Amendamentele vor fi discutate pe data de 10 octombrie, iar votul la Comisia AFET este prevăzut pentru începutul lunii noiembrie, mai precis pe 5 noiembrie, iar raportul final ar trebui să fie votat în plenul din decembrie. Dragi colegi, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care lucrează la acest raport. Vom organiza atât de multe ședințe cu raportări din umbră cât vor fi necesare pentru a putea elabora amendamente de compromis astfel încât raportul să fie cel mai bun posibil. Aștept cu mare interes comentariile și observațiile dumneavoastră și în cadrul întâlnirii de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumim pentru această prezentare. Începem cu raportorii din umbră, care sunt în sală. Domnul Preda, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc încă de la bun început colegului Petra Sausrevicius pentru această schiță excelentă a raportului privind drepturile omului uh, și democrația în lume și politica Uniunii în această privință, raport care se referă la anul 2017. De asemenea, salut faptul că raportul adoptat în acest an de Consiliu a ținut cont mai bine de recomandările făcute de Parlamentul European, mai precis de subcomisia noastră. Textul adoptat de Consiliu e mult mai succint, așa cum am cerut, este mai uh, ușor de parcurs și prezintă avantajele concrete ale politicii Uniunii Europene în uh, ce privește drepturile omului și democrația. Firește, în anul care vine, acest exercițiu va trebui să dea dovadă și de mai multă ambiție pentru a scoate în evidență atât uh, punctele forte cât și slăbiciunile acestei uh, politici. Trebuie să facem o analiză pro și contra. Acum, revenind la proiectul de raport, al colegului Petra Saustreviciu. Apreciez într-adevăr mesajul acestui raport și anume continuarea procesului de uh, simplificare a, a politicii noastre, de agilizare. Într-adevăr, este important ca atunci când urmărim interesele noastre comerciale să nu uităm de valorile care ne ghidează în drepturile omului și democrație. Nu trebuie să uităm cât de important este să consolidăm principiile fundamentale ale politicii noastre pentru drepturile omului și democrație. Nu trebuie să pierdem din vedere așadar instrumentele tradiționale de care dispunem, fie că e vorba de uh, dialog pentru drepturile omului sau alte inițiative. Asta înseamnă că trebuie să dăm dovadă de coerență în folosirea acestor instrumente nu putem permite excepții. În același timp, trebuie să evaluăm în permanență felul în care funcționează aceste instrumente pentru a evalua mai bine impactul lor. Raportul abordează pluralitatea politicii noastre în domeniul drepturilor omului, de pornind de la discriminare până la libertatea de cult, până la libertatea digitală. În amendamente am propus să acordăm mai multă atenție axelor fundamentale ale intervenției noastre în de domeniul drepturilor omului. Mă refer aici la pedapsa cu moartea, la instrumentele pe care le avem pentru a combate genocidul, epurarea etnică, instrumentele pentru a încuraja libertatea de expresie și de asociere, cât și instrumentele de cooperare multilaterală. În plus, am constatat că democrația a fost încă toată lăsată deoparte. Vă reamintesc că titlul acestui raport vorbește în același timp de drepturile omului cât și de democrație. Iată de ce cred că este important să ne concentrăm mai mult pe aspecte precum sprijinul politic în țările implicate în politica de vecinătate sau țări candidat, consolidarea sistemului judiciar în diferitele țări de pe glob, cât și um, sprijinul electoral pentru a da doar câteva exemple în uh, ce privește democrația, după cum am spus. Nu putem vorbi de respectul drepturilor, de respectarea drepturilor omului în afara democrației. Dacă vrem progres, asta înseamnă că trebuie să întărim democrația. Sunt convins că vom uh, colabora cât se poate de bine cu colegul Petras și cu ceilalți raportori din umbră și, iată, din păcate trebuie să fug acum la comisia deve. Îmi cer scuze, dar voi reveni mai târziu. Bine, grație. Bine, mulțumesc. Doamna Luhbiller. Scuze, nu e... So, thank you. Also... Mulțumesc. Mulțumesc, Petras, foarte mult pentru acest proiect uh, foarte bun. A fost o lectură interesantă, un limbaj foarte clar. Spui lucrurilor pe nume, chiar și atunci când politicile nu merg, uh, nu funcționează cum ar trebui. E un subiect foarte interesant. De asemenea, cred că e bine că ai un proiect foarte succint și aș putea să fac poate două propuneri pentru anexe. Am putea enumera toate studiile pe care le-am solicitat în acest an pentru a arăta care sunt subiectele asupra cărora n-am aplicat și de asemenea având în vedere că va fi adoptată în decembrie, am putea adăuga și subiectele cu caracter urgent din 2018, poate pentru Uh, lumea din afară care vede că vorbim de 2017 s-ar putea întreba de ce nu discutăm de 2018. Din partea noastră nu vom avea, nu vom înainta multe amendamente, însă există alineate pe care am dorit uh, un pic să le amplificăm, de pildă să uh, când vorbim de activiștii pentru drepturile omului, să discutăm despre asasinarea acestora și uh, despre drepturile de mediu în activitățile de acaparare a terenurilor. E bine că ai vorbit și de înaltul comisariat ONU pentru refugiați. Am putea poate să extindem un pic uh, și să spunem cât de important e. De asemenea, la anumite referiri am văzut că vorbești de rezoluții destul de vechi. Nu știu dacă putem găsi uh, poate um, dosare mai noi și să discutăm de asemenea despre combaterea traficului de ființe umane. Cred că combaterea impunității, domnul Preda tocmai a mintit, ne-am gândit, poate, la introducerea unor solicitări și unor recomandări care au rezultat în urma audierii privind jurisdicția universală. atunci când uh, comentăm referitor la activitatea reprezentantului ONU pentru drepturile omului, putem discuta și despre departamentele um, de resort din Serviciul de Acțiune Externă, multe din strategiile care există sunt bune, funcționează, însă nu sunt accesibile în mod direct ca eurodeputat și am dorit să criticăm acest lucru. Când vine vorba de migrație, am câteva completări, de pildă să nu cerem, să cerem uh, ca aceia care desfășoară misiuni de salvare să nu fie urmăriți, uh, să nu poată fi urmăriți în instanță, discuți despre pedapsa cu moartea uh, într-un aliniat uh, și am putea să ne gândim când, dacă vorbești și de tortură în același uh, aliniat, să mm, dezvoltăm un pic și să vedem ce mai putem spune. E ultimul raport din acest mandat. Am putea poate prelua idei uh, și să le prezentăm uh, viitorilor eurodeputați câteva idei referitor la reformele pe care ni le-am dorit pe viitor. Da, în viitorul imediat, să spunem. Da, iar acum, da, mai aruncă o privire în sistemul generalizat de preferințe plus, da, în, vedem că nu se fac uh, studii referitoare la impactul privind drepturile omului în multe dintre datele comerciale. Nu ne referim doar la GSP Plus, ci și la alte acorduri comerciale. Acum, comerțul uh, cu arme, exportul de arme și arme în general – am dorit să vedem ceva referitor la roboții și dronele în armate, cât să vorbim de asemenea de prevenirea radicalizării în Uniunea Europeană și în statele membre și să solicităm încă o dată închiderea Guantanamo. Încă o dată mulțumim, e un bun proiect și așteptăm cu mare interes colaborarea viitoare. Mulțumesc, Soraya! Mulțumesc, domnule președinte. Eu o înlocuiesc pe Liliana Rodriguez, care regretă că nu poate participa la această întâlnire. Se află cu Comisia DEVE într-o delegație la Nuremberg. Documentul prezentat de domnul Petras pare să fie un bun punct de plecare pentru negocieri în această comisie și în domeniul drepturilor omului, drepturilor femeii și egalitatea de gen. Cooperarea noastră a fost una rodnică, raportorul vorbește de subiecte de mare interes social, de dovadă de o atitudine progresistă în abordare și plinește multe din așteptările noastre. Aș dori să scot aici în evidență importanța apărării activiștilor pentru drepturile omului, rolul societății civile și ONG-urilor, drepturile minorităților, refugiaților, migranților, transparența fondurilor europene alocate statelor terțe, libertatea de expresie, cât și statul de drept, combaterea tuturor formelor de discriminare, cooperare și răspunderea în drepturile omului, cooperare între politicile UE interne și la nivel extern și toate mecanismele care pot avea un impact asupra statelor terțe. Firește și noi ne vom aduce contribuția. Sunt însă convinsă că vom reuși să facem o treabă excelentă. În numele doamnei Rodriguez, așadar, aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Jip. Mulțumesc. Domnule președinte, și eu îi mulțumesc colegului Austrevicius pentru prezentarea acestui raport. E un document în care se numără printre cele mai importante din acest an. Aș, întrebarea e când se va adopta? Da, decembrie, adică peste un an. Asta înseamnă că punctul de vedere uh, se va fi schimbat și nu vom uh, avea alte posibilități de intervenție. Ce doream să scot în evidență? Există următorul raționament. Suntem de acord cu toată enumerarea și trebuie însă să ne gândim cum putem face legătura cu rezoluțiile noastre anterioare. Și e acele idei pe care le-am uh, introdus acolo, de pildă, referitor la Orientul Mijlociu, în cadrul uh, ce s-a întâmplat, în cadrul așa numite invazii a ISIS. Cred că este obligația noastră să vorbim de ce s-a întâmplat acolo, de amploarea fenomenului și de caracterul său atroce. În plus, cred că este absolut important să să discutăm despre societatea civilă și despre spațiul tot mai redus pe care îl are la dispoziție. Cât și despre limitarea drepturilor omului această reducere a domeniului, a spațiului societății civile se produce ca rezultat al faptului că tot mai multe țări permit um, reduc tot mai mult spațiul de manevră al ONG-urilor. După care există firește și alte lucruri pe care ar trebui să le luăm în calcul. De pildă premiul Saharov și rețele de ale celor care au fost nominalizați, cât și cei cărora li s-a decernat premiul Saharov. E vorba de un semnal vizibil care vorbește clar despre cât de importante sunt drepturile omului pentru noi. Și o ultimă idee E vorba de drepturile omului față de colectarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, e vorba de date cu caracter personal ale oamenilor care sunt activi în relații, în rețelele de socializare, date care se folosesc pentru a influența după aceea procesele democratice. După părerea mea, este un fenomen de mare importanță și sper ca colegul nostru raportor să scoată acest lucru în evidență. Pe lângă toate punctele care deja au fost amintite în raport, vă mulțumesc! Foarte bine, dacă nu mai există alți deputați, asta da acum cuvântul reprezentantei Serviciului European de Acțiune Externă, Ingrid Torsnes, responsabilă de Divizia pentru Drepturile Omului. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări domnului raportor pentru acest raport foarte cuprinzător. Noi de la SAE suntem foarte mulțumiți de cooperarea cu Comisia DROA și am dori să afirmam că a fost bine primit acest raport. Este foarte interesant să auzim uh, ideile dumneavoastră cu privire la toate aceste aspecte. În raportul dumneavoastră vă concentrați atât pe aspectele pozitive cât și pe punctele mai slabe și Vom urma procedurile noastre pentru un astfel de document pe care îl vom primi de la dumneavoastră, inclusiv o consultare între servicii, între serviciile din SAE. Vom sta tot ce ne este în puteri ca să menținem o bună cooperare între SAE și Comisia DROA. Pe chestiunile de fond, suntem mulțumiți să constatăm că vă concentrați foarte mult pe spațiul disponibil societății civile. Mai mulți vorbitori s-au referit deja la acest aspect astăzi. Și ne-am, bucur- ne bucurat să vedem că v-ați concentrat și pe apărătorii drepturilor omului. După cum știți, azi sărbătorim 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Este esențial să subliniem aspectul universal și inviolabil al drepturilor omului. În acest context, mai vreau să spun un lucru. Să nu ne concentrăm doar pe drepturile economice și sociale Noi am venit la comisia dumneavoastră în trecut să discutăm și despre un studiu prin care se pot promova drepturile sociale și economice și culturale în um, acțiunea externă a Uniunii Europene. Și uh, am constatat că nu v-ați concentrat foarte mult pe aceste drepturi, drepturile la locuință, drepturile la sănătate, drepturile la educație. Deci vă încurajez să insistați mai mult pe aceste aspecte. Noi încercăm să creăm noi linii directoare în ceea ce privește drepturile de acest gen, de exemplu dreptul la apă, dreptul la canalizare, dreptul la drepturile socioculturale, etc. În toate dialogurile noastre pe tema drepturilor omului încercăm să mm, batem monede pe aceste aspecte. Să nu pierdem din vedere nici uh, rol pe care îl jucăm în forurile multilaterale, mai ales acum în contextul în care SUA a părăsit Consiliul pentru Drepturile Omului. Este mai important decât niciodată ca instituțiile noastre să facă un front comun, în așa fel încât să menținem o ordine globală bazată pe reguli și un sistem multilater multilateral puternic. Mulțumesc! Dau cuvântul reprezentantei Comisiei Fabien van den Ede, viceșef de unitate de la unitatea B1 de la DGDEVCO. Deci da, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și pentru acest proiect de raport. Este de foarte mare calitate. Nu am venit să fac comentarii practice cu privire la raport, dar am citit cu mare atenție recomandările dumneavoastră și vreau să subliniez câteva lucruri pe care noi la comisie chiar le facem sau le vom face în următorii ani. Suntem de acord că se înrăutățește contextul internațional și se atacă valorile și drepturile fundamentale. În 2016-2017 am lucrat din greu să operaționalizăm abordarea bazată pe drepturile omului în cooperarea noastră. Peste 30 de delegații au primit formare, am um, format peste 600 de colegi din lumea întreagă și continuăm uh, acest efort în 2018-2019, bazându-ne pe uh, mijloacele pe care le avem uh, la dispoziție. Dorim să ținem seama aici și de generalizarea chestiunilor de gen, de capacitatea femeilor și așa mai departe. De asemenea, dorim să facem o realitate din uh, acest ideal de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Există anumite tendințe foarte grave din 2017 care se continuă în 2018 cu violența și cu orțuirea. De asemenea, am constatat că au cresc, a crescut numărul de cereri de sprijin. În următorul an ne vom concentra mai mult pe primul obiectiv al instrumentului european pentru drepturile omului și democrație. Acesta este uh, apărarea drepturilor omului și a democrației în situații în care acestea sunt uh, sub risc. Vom continua să consolidăm mecanismul de apărare a drepturilor omului și a democrației, care este gestionat de uh, sediul nostru central, dar vom continua să lucrăm și cu organizațiile pe teren care se ocupă de aceste chestiuni. Cu titlul de informare aș dori să spun că la ora actuală lucrăm la o propunere care va aborda multe dintre chestiunile care au fost menționate în această sală azi. Vom lucra și pe apărarea celor care apără drepturile LGBTI, pentru că am constatat că de multe ori există probleme aici. Vom prelua această chestiune la nivel global, deci vom sprijini societatea civilă în lupta lor împotri, în lupta sa împotriva pedepsei cu moarte. Așa ne vom concentra pe acele țări unde ne așteptăm să existe uh, o veritabilă schimbare acele state unde există de asemenea un risc mare să fie reintrodusă pedepsa cu moartea. De asemenea, dorim să sprijinim angajamentul societății civile și participarea și aici dorim să mizăm pe tehnologia digitală. După cum știți, aceasta poate fi atât o provocare cât și o oportunitate majoră. Vom continua să sprijinim uh, sistemul multilateral, vom continua să sprijinim TPE-ul și uh, biroul înaltului uh, comisar și la Comisia Europeană de asemenea lucrăm din greu să punem pe roate inițiativa Spotlight alături de ONU pentru a elimina violența împotriva femeilor și fetelor. În următoarele luni sperăm să finalizăm un program pentru America Latină și pentru Africa. În acest program, de asemenea, încercăm să vedem cum putem să câștigăm de pe urma celor mai uh, importante lecții pe care le-am uh, avut în ultimul timp, care sunt bunele practici și așa mai departe. Toate aceste lucruri încercăm să le preluăm și în inițiativa Spotlight. Vom continua să lucrăm din greu cu colegii de la SAE precum și cu colegii de la Planul European de Investiții și din sectorul privat. Este foarte important să se realizeze evaluări de impact. Nu în ultimul rând, vom lucra îndeaproape cu societatea civilă prin dialog și prin asistență financiară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! A sosit uh, domnul uh, Amjad Bashir, care întârziase. Doriți să luați cuvântul? Nu? nu? Bine. Foarte bine. Înainte de a da cuvântul înapoi domnului Austrevicius, aș dori să spun uh, și eu câteva lucruri. Mi s-a părut foarte interesant un aspect dintre cele spuse de doamna Lochbiller. Fiindcă este ultimul raport din acest mandat parlamentar, există nevoia de a defini o traiectorie pentru viitor, să dăm câteva linii directoare aici. Nu dorim să anticipăm munca următorului uh, Parlament European, dar totuși trebuie să discutăm despre probleme și provocări să vedem unde are nevoie Parlamentul European să se poziționeze, pe ce probleme trebuie să se poziționeze Parlamentul European. Trebuie să vedem ce mesaj dăm legislaturii care urmează. Domnule Ostreviciu, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor și reprezentanților instituțiilor europene care au luat cuvântul și au vorbit despre acest proiect de raport. pentru mine și echipa mea a fost foarte util să ascult toate aceste comentarii foarte valoroase și propuneri substanțiale din intervențiile dumneavoastră. De exemplu, despre analizarea eficienței instrumentelor s-a vorbit, despre ideea de a ne concentra mai mult pe pedeapsa cu moartea. Ați spus că trebuie să acordăm mai multă atenție democrației, Și de asemenea ați spus că trebuie să alăgăm la anexă studiile din 2017. Ați vorbit și despre ideea că trebuie să extindem partea unde vorbim despre tortură. Și aici nu mă refer doar la propunerea Barbarei de a avea o secțiune specială cu privire la mesajul pe care îl transmitem următorului Parlament European. Toate aceste aspecte sunt foarte importante. Haideți să nu abordăm acest raport din aceeași perspectivă standard ca în anii anteriori, dar haideți să facem tot ce ne stă în puteri să avem un raport cât mai bun, care să fie un fel de punte către viitor pentru colegii noștri din viitorul Parlament. Colegii, atât din stânga cât și din dreapta eșcherului politic, au menționat lucruri foarte importante de exemplu, se extinde în partea unde vorbim despre fenomenul uciderilor în masă. Am constatat că în, part, în um, vecinătatea Uniunii Europene există această problemă și, de asemenea, să nu uităm și rolul premiului Saharov în uh, creșterea gradului conștientizare cu privire la toate aceste probleme. Mulțumesc și reprezentanților instituțiilor europene care au luat cuvântul și care au făcut niște comentarii foarte pertinente. Sper să lucrez foarte bine nu doar cu raportorii din umbră, ci și cu toate instituțiile europene în acest dosar. Sper că acest raport va fi considerat un, ef- un efort al întregii echipe. Și prin echipă nu mă refer doar la mine, la raportorii în umbră, ci și la experții noștri, la asistenții noștri, la instituțiile europene. Cred că vom ajunge la urma urmei să avem un raport foarte bun și foarte cuprinzător. Un înalt oficial a vizitat, vizitează astăzi Bruselul și aș dori să-l parafrazez și a, spunând că prin toate eforturile noastre, drepturile omului și democrația vor fi din nou mărețe. Make them great again. Mulțumesc, mulțumesc domnule Ostrivicius pentru toate aceste informații. Care, sunt, care este calendarul? Amendamentele până pe 4 septembrie la ora 14. Amen, amendamentele vor fi examinate la Comisia DROA pe 10 octombrie. Votul în plen în decembrie, probabil, iar la Comisia AFET va avea loc votul pe 5 noiembrie, dar rămâne de confirmat. Am încheiat dezbaterea pe această temă. Și acum vom trece la o mică pauză înainte să trecem la dezbaterea cu privire la situația din Irak. Trebuie să verificăm conexiunea cu Geneva mai întâi. Mulțumesc!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 Bine. Inițiam cu... Haideți să începem acest schimb de opinii cu privire la situația situația generală cu privire la drepturile omului în Irak, concentrându-ne mai ales pe minoritățile creștine și yazide, yazidi din acea țară. Aș dori să vă informez că Limba arabă este pe canalul 25. După cum vă spuneam, aici avem un schimb de opinii cu privire la situația drepturilor omului în Irak. Irak tocmai a fost eliberat, o bună parte din teritoriul Irakului tocmai a fost eliberată de sub controlul ISIS, și pe 12 mai au avut loc primele alegeri parlamentare după ce s-a recapturat teritoriul respectiv care fusese ocupat înainte de ISIS. Dezbaterea noastră vine la momentul oportun. Acum, noi ce am dorit să facem? Nu doar să ilustrăm care este situația actuală, ci și să propunem noului Parlament irachian anumite inițiative pentru a aborda așa cum trebuie situația drepturilor omului. Alături de noi se află Francesco Mota, prin conexiune video, prin videoconferință din Geneva. Este șeful secțiunii pentru drepturile omului din misiunea de asistență a ONU pentru Irak. Se află alături de noi și la Mia Haji Bashar, care a câștigat în 2016 premiul Saharov. Se află alături de mine. Satul său a fost complet distrus și a fost uh, vândută soldaților ISIS a fost supusă unor violențe inimaginabile înainte să reușească să evadeze. În timpul evadării sale a suferit un accident de la un um, aparat explozibil. Și alături de noi se mai află și Mirza Dinai, fost consilier domnului Jashal Talabani, care reprezintă un ONG care furnizează asistență medicală în Germania pentru victimele terorismului uh, din Irak. Se mai află alături de noi numele Amal al-Juburi, bazat în Londra. care a scris o carte în arabă pe acest subiect. Pentru început, dacă funcționează conexiunea, am să-i dau cuvântul domnului Francesco Mota. Se funcționează. Pronto? Dov'è? Non c'è. Cominciamo con eh, la mia, possibile? Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc tuturor uh, pentru această invitație. O să vă spun, o să vă povestesc cum au fost uciși uh, frații și surorile mele, Iazizi, și uh, o să vorbesc despre cei uh, care sunt încă în mâinile Daesh. După patru ani, peste 4500 de femei, bărbați și copii Iazizi sunt încă în mâinile Daesh. Nimeni nu știe care e soarta lor. Au trecut peste patru ani de când au fost vânduți în piețe. Iar eu mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Eu sunt una dintre cele 6500 de victime răpite de Daesh. Eu sunt aici în fața dumneavoastră pentru a vă cere să, să se respecte drepturile Uh, minorității azizii, a victimelor sau celor care sunt încă în mâna uh, lui Daesh. Vreau să vă spun că Daesh este încă activ în Siria și Irak și la ora actuală peste 3500 de femei și copii sunt în uh, închisorile Daesh. Peste jumătate din, uh, din Yazizi locuiesc în uh, taberele de refugiați din Irak și nu trebuie să vă spun eu cât de grele sunt acolo condițiile de trai în taberele de refugiați. Fete cu vârste de până în 11 ani trebuie să muncească. Toate au nevoie de ajutor uh, psihologic și de asistență psihologică și fizică. Majoritatea sunt singure, departe de familii. Și vreau să vă spun că există gropi comune în Irak, unde sunt îngropați părinții lor și ei nu au putut să viziteze aceste locuri. Eh, لحد الآن المقابر الجماعية اللي بال بال بالعراق للشهداء تبعنا الشهداء الأيزيديون Vorbeam despre gropi comune, unde au fost uh, aruncați părinților și nimeni nu a putut să inspecteze aceste locuri până acum. Cu toții știm că regiunea noastră a fost eliberată de Daesh, dar, dar nu putem să ne întoarcem noi, Yazizii. Nu putem să ne întoarcem acasă. Și nu credem că va fi ușor. Deloc. Dat fiindcă întreaga regiune a fost distrusă de Daesh. Și nu s-a reconstruit nimic până acum. Au trecut deja patru ani, cum am spus. De patru ani trăim în corturi, în tabere de refugiați. Vă puteți închipui cum e să trăiești timp de patru ani într-un cort? În ceea ce mă privește. Eu am... Uh, eu în ultimii doi ani și jumătate am, uh, m-am plimbat în... Am călătorit în toată țara pentru a cere ajutor pentru pentru frații și surorile mele, dar până acum nimeni nu a mișcat niciun deget pentru a ajuta pe cei 3500 de uh, oameni care sunt încă în mâinile lui Daesh. Da, unii au fost eliberați, dar chiar și acum uh, rudele noastre, frații noștri, copiii noștri sunt vânduți în piețe. Sunt grupuri ca Daesh și alte grupuri extremiste, grupuri teroriste extremiste, care în continuare vând oameni, vând uh, oameni de etnie Yazizi, eu sunt în fața dumneavoastră astăzi, fiindcă vreau să vă rog să dați o mână de ajutor poporului meu. Și sper ca până la sfârșitul acestei reuniuni să înțelegeți, să mă înțelegeți E, e bine ca au loc astfel de reuniuni, dar noi avem nevoie de mai mult, de ceva concret în ceea ce privește drepturile. Iazizii nu au niciun fel de drepturi în Irak. Ei nu sunt considerați cetățeni cu drepturi de pline, nu sunt considerați nici măcar cetățeni de rangul 2 în Irak. Deci poate că în relațiile diplomatice cu Irak ați putea să faceți simțită influența pentru a pentru ca Yazizi să devină o parte integrantă a societății irachiene. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și pentru această mărturie ulterioară. Acum aș da cuvântul uh, domnului Mizadinain. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Uh, for this opportunity. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre situația drepturilor omului în Irak uh, punând accent pe minoritățile religioase. Aș uh, dori ca aș dori să încep cu un lucru pe care l-a spus Lamia, comunitatea Iazizi, dar uh, și celelalte comunități nemusulmane nu sunt considerate cetățeni. Conform Constituției irachiene, La alineatul 2 se spune că nu se poate da nicio lege care nu este compatibilă cu legea islamică, ceea ce înseamnă, practic, că de fiecare dată când ajunge un proces în tribunal și există o parte musulmană și o parte care nu este de uh, religie musulmană, are câștig de cauză musulmanul dacă un uh, dacă o femeie se convertește la islam, că atunci copiii sunt obligați să se convertească la islam. Dacă o femeie creștină sau iazizi a fugit de la soțul ei, conformitate cu orice lege, dacă o femeie măritată sau un bărbat măritat uh, fug Uh, trebuie să existe o procedură de divorț, după care nu se poate căsători timp de trei luni. Dar dacă femeia a fugit, să zicem, și apoi se căsătorește cu un musulman, atunci imediat divorțul se acordă într-un, într-o secundă, se, căsătoria se poate înfăptui, se poate uh, încheia într-o secundă și chiar împotriva voinței sale. Iată de ce spunea Lamia că noi nu suntem considerați cetățeni. Situația iazizilor uh, acum, după patru ani, de la patru ani de la genocidul care a avut loc în august 2014, este următoarea acum. Avem o, uh, o comunitate de 120.000 de oameni care trăiesc în corturi de patru ani Corturile au fost uh, ridicate de UNHCR și iată acum, uh, zilnic, apar articole în, uh, în presă despre incendiile care distrug aceste corturi. Avem peste 160.000 depărtate, strămutate intern de, de etnie Yazizi. În Kurdistan, de pildă, avem uh, 125.000 de persoane și în uh, tabere de refugiați neoficiale și peste 100 de mii de iazizi au părăsit țara și locuiesc undeva în ilegal, uh, undeva între Turcia și Europa. Și 90 de mii de oameni înseamnă 20% din comunitatea iazizi care au fugit din țara lor și nu au nicio șansă să se, întoarce, să se întoarcă. Acum uh, regiunea a fost eliberată. Dar avem următoarea problemă. Genocidul Iazizi, etniei Iazizi, a avut loc până acum. Oamenii nu se pot întoarce din cauza conflictului politic între partidele politice și forțe din Irak. Închipuiți-vă, săptămâna trecută am fost, la, am fost în Irak și am avut un uh, proiect uh, foarte interesant al uh, domnului Weidenhausen, care este aici, alături de noi. Am avut un, uh, un am avut un concert în Linz care a fost difuzat pe ecrane în, în străzile din Mosul. Iar pe aceleași țări, pe aceleași străzi cu o săptămână înainte bubuia propaganda Daesh și noi, iată, am adus acum un concert pe străzi din Mosul. Și eu mă plimbam pe străzi, am, uh, mă uitam la ruinele de acolo, dar și la speranța din ochii tinerilor că lucrurile se vor schimba. Și până la 1 dimineața am putut să stau pe străzi și ce, ceilalți la fel. În orașul meu, în satul meu, pardon, chiar dacă a fost eliberat din 2015, nu poți să faci asta, să stai pe stradă până la ora 1 dimineața. Și uh, i-a, etni, uh, minoritatea iazizii nu se poate întoarce acasă. Vreau doar să facă această comparație. Și îmi pare rău că, avem și, că nu avem reprezentanțe comunității creștine. Eu uh, o să vorbesc acum și numele lor. Comunitatea creștină uh, era număr de un milion, iar acum uh, avem uh, cam 200 de mii. Marginalizarea acestor minorități este îngrozitoare. Dacă ne amintim cum stătea lucrurile acum 60 de ani, dăm seama că aveam și o comunitate evreiască în Irak care a fost deportată pur și simplu. Iar situația continuă avem o minoritate nereligioasă, Mendea, care număra 40.000 uh, de persoane până în 2003. Acum avem mai puțin de 1.000 de persoane. Toate aceste comunități religioase vechi, uh, care asigură diversitatea Irakului, dispar. Zilnic pierdem grupuri din aceste comunități și nimeni nu face nimic. Mă bucur foarte mult că s-a dat o rezoluție săptămâna trecută la Parlamentul European uh, da, e foarte bine, dar uh, sper ca astăzi că toți deputații care sunt prezenți, partidele dumneavoastră ca vor putea face mai multă presiune asupra guvernului irachian. În rezoluție ați spus că Irakul este, un part, este partenerul Uniunii Europene, deci Irakul trebuie să facă ceva cu uh, ce trebuie să facă ceva în ceea ce privește egalitatea, în ceea ce privește drepturile omului, și trebuie să facă ceva pentru a, spri, pentru a primi sprijin din partea Europei. Noi nu vrem să fim uh, neapărat uh, cetățeni uh, speciali, vrem să fim cetățeni normali pentru a păstra diversitatea Irakului. Irakul, Mesopotamia este o cultură divers, diversă de șapte mii de ani. Și acum în Irak nu mai există decât cultura arabă, nu mai există cultura irachiană. Chiar și oamenii nu mai știu nici măcar uh, despre vecinii lor uh, în ce credință au și sper ca cu sprijinul uh, comunității internaționale, cu sprijinul Uniunii Europene să se facă ceva, altfel Irakul va fi distrus. Iar diversitatea, conviețuirea uh, în diversitate, va dispărea. Avem astăzi un eveniment, uh, un film, uh, amintește de Bagdad, care vorbește despre diversitatea Irakului de acum 60 de ani, în ultimii 60 de ani. Dacă aveți timp să vizionați acest film, uh, veți înțelege cum era comunitatea irachiană acum 50 de ani, yazizi, creștinii, evrei, mandea, toți conviețuiau pașnic iar acum nu mai există, nu mai există niciun fel de conviețuire a comunităților. Acesta este mesajul pe care voiam să-l vi-l transmitem eu și Lamia. Ne bucurăm că ne sprijiniți și că dați dovadă de solidaritate. De fiecare dată dați dovadă de solidaritate, dar vreau să vă spun că avem nevoie de lucruri mai practice, de mai multă presiune în ceea ce privește drepturile omului. Să facă mai multă presiune asupra Irakului. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, grazie. Mulțumesc, vă mulțumim pentru cele spuse, după care vom da cuvântul și deputaților noștri. Acum îi dau cuvântul doamnei Amala Juburi. Vă rog. Um, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc uh, pentru invitație. Din uh, fericire sunt ultimul vorbitor pentru că voiam să spun și eu ceva despre cele spuse de domnul Mersa și despre draga noastră Lamia. Dar înainte vreau să vă vorbesc despre situația, înainte de a vorbi despre situația drepturilor omului în Irak, vreau să-i spun uh, antevorbitorilor mei. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ce vi s-a întâmplat. Vă spun, îmi pare rău în numele religiei mele. Din păcate, în Irak și în întreg Orientul Mijlociu nu știm să ne cerem scuze, să ne cerem iertare. Justiția de tranziție după martie 2003 nu s-a bazat pe iertare, pe a-ți cere iertare, așa cum s-a întâmplat în Germania, fiindcă eu am trăit în Germania în timpul exilului și după sfârșitul nazismului s-a dezvoltat o cultură a gândirii critice, dar și o cultură a iertării, a, a, a cere iertare. Până acum nu și-a cerut nimeni iertare pentru perioada justiției de tranziție. Nu este primul masacru care afectează minoritatea Yazizii. Dacă ne uităm la istorie, dacă ne uităm în istorie, ne dăm seama că este cel de-al 17-lea masacru împotriva Yazizilor și a creștinilor de la, de la crearea statului irachian. Iar în același timp vreau să vă vreau să salut rezistența femeilor Yazizii după acest uh, genocid. Am, ne-am dat seama că avem femei puternice. Când vorbesc despre Irak, eu spun cetățeni irakieni, în loc să folosesc cuvântul macauinat. Acest cuvânt uh, a dezbinat irakienii. Și nu îmi place să folosesc cuvântul minorități. Minorități în limba arabă, minoritate în limba arabă are conotații negative. Așa cum a spus Merza, zis și creștinii sunt, ne, sunt nemusulmani, nu sunt musulmani și sunt considerați cetățeni de mâna a doua. Sunt de acord cu el. Nu e vorba doar de nu numai ce au spus Lamia și Mază, ci sistemul judiciar, justiția, multe Uh, articole care sunt încă în vigoare. Mărturia unei persoane iazizi în, uh, nu, se accep, nu îi se acceptă în, pe picior de egalitate ca din cauza religiei. Nu este acceptată în, uh, în tribunal din cauza, din cauza religiei. Și asta este discriminare. Știți cu toții că a avut loc o criză neprevăzută în istoria noastră. Eu am uh, vizitat uh, aceste corturi, prima tabără de refugiați al Hazia, la câteva zile după criza strămutării și uh, eu când au, când au fost evacuații Iațizi, am fost singura prezent acolo. Eu am fost acolo la graniță Siria și Irak și ca mamă. Toată lumea credea că sunt Iazizi. Eu am spus nu, sunt irachiană, sunt mamă și eu am fost martora acestei crize, situații îngrozitoare când uh, oamenii, mai ales femeile și copiii, au fost evacuați în condiții îngrozitoare. Luați cu autobuzele, cu mașinile, ca niște animale. Și după eliberare, eu am m-am întors din Irak unde am vizitat foarte mulți iazizi și vreau să vorbesc despre speranță. În uh, orice ne... disperare există și un dram de speranță. Am vizitat mai multe familii care au mai peste 5 de supraviețuitori și m-am întâlnit cu uh, bărbații Iazizi, cu, bărbatul, cu, cu bărbații Iazizi care și-au dedicat viața pentru a-i vindeca pe um, pe a, a juiza poporul și a publicat o carte de curând în care vorbește de cum uh, ce facem noi cu această cultură a violului. Există această cultură a violului, femeile sunt violate, sunt victime și este o rușine pentru noi. Această carte, în această carte, în care se vorbește despre cultura violului e diferită. Fratele nostru, fratele uh, povestește despre suferința surorii sale, care a fost uh, în sclavie cu cei trei copii ai ei. Și trebuie să recunoaștem aceste povești, să le recunoaștem adevărul pentru a putea să vindecăm comunitatea în ceea ce privește uh, fatua religioasă a lui Baba Sher, Uh, liderului religio- religios. Această fatua trebuie să fie, trebuie să învățăm despre ea în, uh, despre ce s-a întâmplat în istoria noastră, în școli, în cărțile de istorie. Iar acum nu se întâmplă acest lucru. A fost uh, schimbată programa în școli în Irak. Vedeți, în această nouă programă se manifestă discriminarea împotriva celorlalți. Iar Irakul nu are decât o identitate sectară în aceste țări, în aceste, mă scuzați, cărți. Iar asta creează o nouă generație de extremiști. Iar eu vă vorbesc despre fapte aici, nu despre părerea mea personală. O să vorbesc despre taberele de refugiați, când am vizitat taberele de refugiați și zonele eliberate. Am uh, documentat pe larg disparițiile în masă. Femeile mă roagă să le transmit mesajele. Aici, ISIS a răpit iazizii și creștini, dar uh, și uh, musulmani iracheni. Acei oameni au dispărut. După eliberare, în Salahedin, în Mosul, se spunea că, că forțele de securitate și grupurile paramilitare au găsit uh, mulți refugiați în Mosul și apoi aceștia au dispărut. Guvernul să nu a reacționat deloc forțele de securitate nici atât. Am uh, discutat cu mulți, multe persoane din Ministerul Apărării și iarăși niciun răspuns. Nu, mi s-a spus nu știu. Aceste persoane dispărute trebuie să fie găsite. And the culture... Cultura torturii moștenită de la dictatura regimului Baat, folosirea torturii în interogări pentru a extrage informații se află în continuare acolo. De fiecare dată când vorbesc de drepturile omului, de dată au o conotație deosebit de negativă în cultura noastră și de îndată fac legătura și ca și cum ai apărea un terorist. Trebuie să provocăm o schimbare socială. Eu sunt o poetă și cred în artă. Și cred că artele pot vindeca lumea. Și putem schimba discursul, putem uh, schimba această cultură și putem face ca drepturile omului să devină o parte din cultura națională. Prin Institutul Irachian de Medie, care din nefericire, reprezintă în continuare întreg sistemul. Diferă în abordarea sa față de criză și exclud minoritățile din discursul național. Doream de asemenea să scot în evidență un punct foarte important și anume că, din păcate, asistăm la un nou val la un nou exod după ce am pierdut comunitatea evrească din Irak. Această comunitate a adus o contribuție importantă țării noastre. Până și acum, când nu îndrăznești să nici măcar să-i amintești pe evrei irakieni, există încă trei evrei care mai locuiesc în țară. Un alt lucru care nu a fost amintit aici Eh, discursul care se schimbă și distrugerea altarelor religioase care reflectă diversitatea Irakului, toate acestea sunt considerate, conform legislației internaționale, crime de război și iată de ce se fac vinovați eh, ISIS și alte grupări paramilitare ale altor minorități. Doream pur și simplu să închei cu o poveste. Eu am fost uh, editoare, am publicat uh, un memoriu pentru uh, un uh, scriitor care vine din sudul Emara, vorbea de copilăria sa în 1951. 51! Iracheni la școală erau divizați și apa era de pildă dată doar copiilor musulmani. E o discriminare așadar care nu a venit peste noapte cu ISIS. ISIS reprezintă practic un rezultat al tuturor acestor probleme religioase și culturale. Situația trebuie să se schimbe și cred că avem aici ocazia perfectă să dăm dovadă de curaj după această criză și să Formăm o cultură de toleranță, de iertare, o cultură care să permită crearea unui Irak inclusiv. Asta înseamnă că Irakul nu mai are închisori secrete, ascunse. Irakul uh, își va trata toți cetățenii cu respect egal și cred că aveți, dumneavoastră aveți puterea să Faceți presiune asupra tuturor actorilor politici din Irak. Cred că puteți face acest lucru. Aveți o răspundere morală, o răspundere colectivă să faceți acest lucru și sunt convinsă că veți reuși. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Să vedem dacă reușim să facem legătura cu Francesco Motta. În regulă? Mă auziți?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 Dăm acum cuvântul deputaților. Domnul Jib, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc invitațiilor noștri din suflet. Le mulțumesc pentru autenticitatea felului în care ne-au prezentat propria poveste. O salut pe doamna Bashar, dânsa este laureata premiului nostru. E vorba de experiențe dramatice și traumatice, am putea spune, imposibil de descris. Nici un cuvânt nu poate fi îndeajuns pentru a remedia cele întâmplate ca minoritățile minoritățile religioase sunt marcate în Orientul Mijlociu de conflicte într-un mod dramatic. O rezoluție a Parlamentului European care face apel de a pedepsi aceste fapte este cât se poate de importantă și Statele Unite au identificat, au clasificat drept crime împotriva umanității toate acestea și sunt cât se poate de importante aceste decizii este felul în care putem arăta cu degetul înspre atrocitatea acestor crime. Noi, aici, în Parlamentul European, suntem de părere că toți cetățenii Irakului au dreptul la reîntoarcere, indiferent de apartenența religioasă, indiferent de minoritatea etnică sau religioasă pe care o reprezintă. Numărul cetățenilor care a plecat din țară este alarmant. Vedem că acele comunități care au trăit înaintea conflictului în Irak au părăsit în mare parte țara sau și-au pierdut viața în urma unor intervenții țintite. Este important să putem reacționa la aceste crize. Oamenii trebuie să își unească eforturile creștinii, iazidii, ar trebui să poată să se întoarcă înapoi acasă, să-și poată reclădi patria. De asemenea, este absolut important însă să se recunoască că sunt cetățeni irachieni. Ce am auzit despre Constituție și despre ce afirmă Constituția a fost cât se poate de logvent. E vorba de cetățeni care nu își pot, nu se pot bucura de drepturile lor civile. Instituțiile europene au fost foarte active între timp. În uh, urmă cu 5 ani, Consiliul a emis orientări uh, referitor la religii și a fost o reacție directă la criza din Irak și Siria. S-a numit un reprezentant special, Ian Figel. Sarcina și misiunea sa este de a reacționa la încălcarea drepturilor minorităților, îndoseb acolo unde acestea se înregistrează. O rezoluție din anul 2016 analizează în tocmai aceste fenomene. Ne facem griji referitor la felul în care evoluează evenimentele, iată de ce astăzi s-a pregătit un raport special, s-a prezentat un raport uh, aparte care vorbește de libertatea de cult. Vom, ne vom referi firește și la situațiile de criză, atât din Irak, cât și din Siria, cât și la situațiile de criză din alte țări din Orientul Mijlociu și de pe glob. Există libertatea de cult, libertatea de credință. E vorba de un drept fundamental. Iată de ce ar trebui să scoatem în evidență cât se poate de mult și um, demnitatea umană este una din uh, valorile fundamentale pentru care trebuie să luptăm, mai ales în regiunile de criză, pentru că dacă uh, această problemă nu se rezolvă, nu pot fi rezolvate alte probleme ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Aș vrea să încep cu un comentariu. Cred că, după cum știm, situația este una dezastroasă am ajuns la fund și de aici, practic, partea bună e că putem merge doar în sus. Trebuie să vedem și aspectele pozitive și ar trebui să ne concentrăm pe aceste elemente. Cred că guvernul irachean se află într-o situație favorabilă sau organizat alegeri care s-au derulat destul de bine. Cred că e un lucru important nu a fost o, nicio contestație, deci avem un bun punct de plecare. Putem, ar trebui să începem uh, un dialog cu Irakul, așadar trebuie să facem presiune și trebuie să venim și cu rezultate, să stabilim o structură, vorbim cu Irakul, avem speranța ca aceste inițiative uh, Uh, să dea roade, pentru că oamenii sunt obosiți, privesc în, uh, spre viitor, nu mai au aliați uh, în apropiere, deci Europa ar putea să devină un bun aliat în acest proces de reconstrucție al țării. Am câteva întrebări. Am adoptat o rezoluție care a trecut în plenul recent E vorba de zone unde locuiau minoritățile, îndeosebi creștinii, iezidii, în munții Sinja, de pildă. Dacă Irakul s-ar implica, ar rezolva și problema cu refugiații și situația din Lamia, evoluțiile recente arată, au luat o turnură îngrijorătoare, trebuie să găsim o soluție și există multe persoane care se află în continuare în această situație. Iată de ce cred că dacă am putea discuta cu Irakul cum s-ar putea pune în aplicare o autoguvernare. Ar fi foarte bine. De asemenea, ni s-a comunicat Uh, am discutat cu oficiali din Irak uh, referitor la situația gropelor comune din Irak. Este groaznic. Există în continuare cadavre care pur și simplu zac. Acolo situația este groaznică. Eu personal am văzut cu ochii mei. Deci trebuie să rezolvăm cât se poate de repede Însă nu e ușor, pentru că există în continuare multe, mulți explozibili în, în zonă și Irakul nu dispune de capacitate suficientă singur să rezolve această problemă, are nevoie de uh, sprijin din partea Europei, când vine vorba de exumarea acestor gropi comune. Și întrebarea mea este către invitații mei uh, de astăzi, către invitații noștri de astăzi, următoarea. Nimic nu poate fi atins fără împăcare. E firește, e greu dacă cineva ți-a ucis familia să întinzi mâna pentru reconciliere, dar nu există altă cale. Cum uh, credeți? Care credeți că sunt șansele pentru reconciliere? Am uh, discutat și cu alți reprezentanți ai lacului sunt deschiși, știu că trebuie să se facă schimbări, dar care e părerea dumneavoastră? Se întâmplă acest lucru? Ce se întâmplă pe teren și ce putem face noi, Europa, să dăm o mână de ajutor? Treviciu. Mulțumesc, colegul Austrevicius. Thank you, Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc uh, reprezentanților din Irak care iau parte în schimbul de astăzi. Este într-adevăr șocant faptul că situația nu s-a îmbunătățit după eliberarea teritoriilor din Irak care s-au aflat în trecut sub uh, controlul Daesh. Iată de ce aș vrea să vă întreb înainte de toate dacă ați ajuns la un nou nivel de cooperare cu autoritățile centrale și locale din Irak dacă ați reușit să cooperați mai bine de atunci de când Daesh a fost alungat din Irak. Există vești bune pe care am putea să ne bazăm pentru a putea continua cooperarea cu autoritățile irakiene și pentru a promova reconcilierea și dialogul deschis, o abordare și pentru a încuraja o abordare complet diferită față de uh, minorități. Vă referiți la Cercovane? Da. După care, pentru domnul Francesco Mota am o întrebare. Există vreo practică de urmărire în instanță? Există date pe care ni le puteți ne le-ați putea oferi pentru a vă asigura că cei care sunt răspunzători, autoritățile, de pildă, din câte am auzit, absolut inacceptabil faptul că autoritățile irachiene nu își schimbă comportamentul față de minorități. Nu. În acest fel dorim să ne îmbunătățim cooperarea cu Irakul. Irakul ar trebui să fie sancționat de fiecare dată. E o situație inacceptabilă care trebuie să se schimbe. Ne puteți spune mai multe despre aceste cazuri anchetate uh, în instanță răspuns, mai ales cele care sunt răspunzătoare de uh, torturarea minorităților. Mulțumesc, Barbara! Thank you. And thank you also all for... Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră, îi mulțumesc mai ales la miei pentru faptul că a găsit puterea de a trăi mai departe, de a lupta mai departe și de a ajuta așa cum poate celelalte femei yazidi. Prima mea întrebare se referă și la cele spuse de Joseph Weidenholzer. Reconcilierea este foarte importantă. Strategia europeană pentru Irak ce spune? Un obiectiv central al nostru este să existe un proces susținut de reconciliere. Dacă am înțeles corect, v-ați referit uh, și la drepturi egale pentru toți cetățenii. Doamna Aljuburi s-a concentrat și pe conceptul de educație. Dar puteți identifica și alte uh, provocări în calea procesului de reconciliere? Apoi, răspunderea și impunitatea. Rezoluția de securitate a ONU din septembrie 2017 cere stabilirea unei echipe de anchetă pentru a sprijini eforturile interne în așa fel încât să fie trasă la răspundere ISIS. Da, cred că majoritatea crimelor de război într-adevăr au fost comise de ISIS, dar au fost implicați și alți actori în Irak inclusiv forțe guvernamentale și alte miliții afiliate. Procesul care se concentrează doar pe uh, crimele ISIS nu ar crea oare un oarecare dezechilibru și un mediu nefavorabil reconcilierii? Ce părere aveți? Iar apoi, în ceea ce privește persoanelor strămutate interne, sunt foarte multe grupuri de minorități afectate de această problemă și la mie a spus că mulți încă locuiesc în corturi. Și domnul Dinai a spus că Yazidii se află undeva între Irak și Europa din punctul de vedere al situației juridice. Iată cum dau lucrurile pe teren și care credeți că sunt provocările pentru cei care se reîntorc, reconstrucția sau care ar mai fi și alte provocări? Mulțumesc. Grazie, onorevole Adactuson. Domnul Adactuson. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc mult că ați participat la acest schimb de opinii. Este foarte șocant și chiar deprimant să ascult mărturile dumneavoastră, dar este important ca noi să știm și lumea să știe ce se întâmplă, care este situația. Vă mulțumesc mult că ați venit aici. Cu toți suntem de acord că dacă e să avem succes, dacă e să avem condițiile corecte, ca oamenii să se întoarcă în patria lor natală, atunci Europa trebuie să facă mai multe. Trebuie să sprijine mai bine procesul de reconstrucție. Europa trebuie să sprijine procesul politic mult mai mult, precum și nevoile umanitare. Eu am fost în zona respectivă de mai multe ori, am vizitat Irakul de Nord, ultima dată am fost în, Ingin, în luna iunie, și aș dori să vă împărtășesc câteva impresii de ale mele. În primul rând, în ceea ce privește reconstrucția, este încurajant să vedem că oamenii se întorc, se mută la loc. Se reconstruiesc clădiri, se reconstruiesc biserici. Însă procesul acesta nu este suficient de rapid. Lipsesc mijloace economice. Numai astfel am putea da semnalul adecvat oamenilor să încurajăm să se întoarcă. O întrebare pentru dumneavoastră ar fi următoarea. Ce este cel mai important la ora actuală în așa fel încât procesul de reconstrucție să fie grăbit și să fie mai eficient? Cum putem da astfel semnalul corect oamenilor care la actuală ezită, care nu știu dacă vor să se întoarcă sau nu? Prima întrebare. A doua întrebare se referă la soluția politică. Și aici cred că suntem cu toții de acord că e nevoie să existe un fel sau altul de autonomie, de subguvernanță pentru Câmpia Ninive. Am propus oarecare soluție în acest Parlament, noi sprijinim o astfel de soluție, oarecare autonomie, dar apoi și în cadrul Constituției irachiene există posibilitatea unei astfel de soluții, în ianuarie 2014 s-au luat anumite măsuri în, acest, în această direcție, dar așteptăm punerea în aplicare acestei soluții de către partea irachiană. Ce considerați că putem face noi de la Parlamentul European pentru a grăbi și acest proces, pentru a aplica presiune asupra guvernului irachian, în așa fel încât să pună în aplicare propunerea respectivă? Încă o întrebare. O problemă acum, când uh, mergem în zonele respective, ce constatăm? Există pe teren o împărțire între partea de sud și partea de nord a câmpiei Ninive. Cred că este foarte dăunător pentru întregul proces. Nu este, de, nu este deloc o abordare constructivă. Atât guvernul din Bagdad, cât și guvernul regional din Erbil au o responsabilitate responsabilitatea de a rezolva această situație. Trebuie să colaboreze în așa fel încât oamenii să se poată întoarce. Ce credeți că putem face în acest caz, în așa fel încât câmpia Ninive să nu mai fie împărțită în două? Sentiamo ora Marco Morettini, vice vicecapo divisione della Penisola Araba, Iraq e politiche regionali. Per... Sentiamo con cuvento lui Marco Morettini. Eh, două minute, vă rog. Uh, Mr. Chairman, and thanks a lot for the invitation to attend uh, this. Mulțumesc pentru invitația la această um, ședință azi. Mulțumesc și invitațiilor. Într-adevăr, e nevoie să se facă mai multe lucruri pe teren în Irak. Situația drepturilor omului este în continuare foarte gravă. Există în continuare o criză umanitară cu persoanele strămutate pe plan intern. După cum am spus, onorați invitați, în ciuda nesiguranței actuale de după alegeri și uh, ținând seama și de faptul că încă se numără voturi, sunt încă multe persoane care s-au reîntors în locul lor de bașină. aproxim, câteva milioane de oameni. Trebuie să acordăm atenția cuvenită minorităților etnice și religioase. Sunt de acord cu sugestiile făcute. Aceste minorități trebuie să fie luate în considerare din, prin spiritul inclusivității și să fie considerate, acești oameni să fie considerați cetățeni irachieni. Trebuie să subliniem acest lucru și am subliniat acest lucru și noi, după cum au spus uh, onorații invitați. Am subliniat acest lucru în noua noastră strategie pentru Irak și am subliniat cât de angajați suntem uh, pentru a construi un sistem politic inclusiv și care să poată fi tras la răspundere, care să servească tuturor regiunilor și tuturor minorităților. Trebuie să păstrăm diversitatea acestei țări și în același timp și um, construcția sa democratică. În același timp trebuie să fie recâștigată încrederea și să fie evitate greșelile trecutului. Bineînțeles, sprijinim toate eforturile Irakului de construirea unui stat de drept. Câteva dintre întrebările membrilor arată că există o oportunitate de dialog cu autoritățile irakiene la toate nivelurile. Cred că acordul de parteneriat și de cooperare pe care, care va intra în vigoare foarte curând Este o oportunitate majoră și la nivel de subcomitet pentru drepturile omului vom putea discuta toate aceste chestiuni care au fost menționate de cei care au luat cuvântul azi. În ceea ce privește politica europeană privind drepturile omului în Irak, ei bine, noi ne concentrăm foarte mult pe protejarea civililor și pe min minoritățile etnice și religioase. Încercăm să încurajăm uh, reconcilierea națională. Dorim să creăm un sistem bazat pe statul de drept și pe toate principiile menționate de cei care au luat cuvântul. Pe uh, garanții procedurale, pe procese juste și așa mai departe. Noi sprijinim deja Irakul prin anumite mijloace financiare și în acest sprijin noi ne concentrăm pe multe dintre chestiunile care au fost menționate deja, de exemplu, educația, dar și reconstrucția, statul de drept, un alt aspect important este absorpția anumitor resurse din partea noastră. Este o precondiție, bineînțeles, pentru reîntoarcerea, veritabilă reîntoarcere a oamenilor și uh, reconstrucția comunităților afectate. Vă mulțumesc! Grazie. Ora, il tempo è un po' tirano. Mulțumesc. Acum, noi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 Vă mulțumesc, domnul Dinai. Mulțumesc mult. Am să încep cu un aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră, și nume că este responsabilitatea comună a KRJ și a Bagdadului să își protejeze minoritățile. Ce s-a întâmplat în zona de frontieră este oribil. Mă bucur de rezoluția de săptămâna trecută a Parlamentului European cu privire la self-guvernanță, autoguvernanță, cer scuze, autonomie și minoritățile din Câmpia Ninive și zona Shingal. Rezoluția respectivă este foarte utilă, însă vreau să atrag atenția că mulți dintre eurodeputați au referit la reconciliere și din punctul de vedere al victimelor pot să vă spun că știm exact cum să lucre cu reconcilierea, cu existența și iertarea? Acestea sunt destinul nostru. Cum ne cum trebuie să facem aceste lucruri, pentru că dacă victima nu va ierta, atunci făptașul va rămâne în aceeași poziție și va înfăptui aceleași crime. Noi cerem însă justiție. E nevoie de justiție în așa fel încât toți făptuitorii să fie trași la răspundere pentru crimele lor. E nevoie de un cadru juridic în care să avem încredere. Oamenii la ora actuală nu se pot întoarce în zonele lor pentru că nu există încredere. Nu din cauza problemelor economice. Dacă oamenii au încredere, atunci se vor întoarce pentru că sunt agricultori obișnuiți. Au trăit în zonele acelea de generații întregi au făcut față tuturor provocărilor, ploaie, zăpadă, orice o fi fost și vor face față și multor altor provocări. Mentalitatea lor este aceea de a face față provocărilor, dar dacă lipsește încrederea, nu le pot cere oamenilor să se reîntoarcă în zonele lor de baștină. Dacă acolo încă se află mm, morminte uh, de masă. mie dorește să se reîntoarcă în august și acolo vor vedea că în acele acele gropi comune se află oasele părinților ei și aceasta este marea problemă, marea problemă cu încrederea și prima responsabilitate a autorităților irakiene este de a rezolva această problemă. Negocierile cu Irakul sunt foarte importante. Este important să, menținem să fie menținută presiunea politică. Comunitatea internațională, Europa, trebuie să lucreze în acest domeniu. Suntem într-o perioadă tranzițională a avut loc alegeri în Irak, nu știm cum va arăta viitorul Parlament încă, dar trebuie să le cerem irakienilor să nu ignore minoritățile, nici măcar în clădirile guvernamentale. Trebuie să, și acolo trebuie să fie reprezentate minoritățile. Noi dorim să avem un Irak egalita, egalitar. Nu contează cine este primul ministru, el trebuie să pună în aplicare legea. Legea trebuie să fie aplicată așa cum trebuie, dar trebuie să fie și proiectată în așa fel încât să respecte egalitatea și drepturile omului. Mulțumesc. Am alt rog. În ceea ce privește reconcilierea, după cum am spus la începutul uh, conflictului, în 2014, nu poți uh, înfrânge ISIS uh, din punct de vedere militar Însă, fără o reconciliere veritabilă, nu poți înfrânge ISIS deloc. Militar poate că poți, dar dacă nu ai și reconciliere, nu vei înfrânge ISIS cu adevărat. Oamenii la ora actuală nu au încredere în lumea respectivă. În momentul în care aud reconciliere, imediat se gândesc la partide politice care fac înțelegeri, care se duc la hotel, fac poze și așa mai departe. Asta înțeleg oamenii prin reconciliere. Majoritatea proiectelor a fost implementate de către anumite ONG-uri. Au fost proiecte cerute de guvern, dar nu au dus la o reconciliere veritabilă. Reconcilierea trebuie să fie înfăptuită, așa cum a spus și colegul meu Merza, pe bază de încredere și de respect. În același timp, trebuie să se spună adevărul, trebuie să se spună adevărata poveste, trebuie să fie o poveste a coexistenței și asta se poate face prin film, filme documentare, prin povestirea faptelor, prin artă, etc. Acestea sunt câteva aspecte care țin de reconciliere. Apoi, în ceea ce privește tragerea la răspundere, nici un singur infractor, nici un singur criminal din Irak care a înfăptuit uh, crime de război, crime împotriva umanității, uh, omenirii, nu a fost trași la răspundere, nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste crime. Oamenii nu au încredere în sistemul juridic pentru că el este influențat de anumite puteri uh, pe care le cunoașteți mai bine decât noi. În ceea ce privește persecuțiile, după cum spunea domnul Motta, eu am discutat cu el uh, la biroul său din Bagdad și am spus că utilizarea torturii pentru a extrage dovezi în timpul interogărilor este o problemă. Și am spus că comunitatea internațională nu face suficiente lucruri dacă doar își exprimă îngrijorarea, pentru că e nevoie de acțiuni, oamenii încă suferă, sunt încă torturați. Lipsește statul de drept. Cred că e nevoie de proiecte educaționale care să fie monitorizate și ele ca să funcționeze bine. Ele să fie finanțate din bani europeni, dar e nevoie și de mai multă supraveghere, de mai multă monitorizare de către agențiile dumneavoastră. Și în plus vă rog să vă concentrați pe acele proiecte din sate, din zonele rurale. Eu lucrez pe teren și din nefericire am constatat că se fac foarte puține lucruri în aceste zone rurale. Apoi, în ceea ce privește proiectele de reconstrucție din Irak pentru reconstrucția zonelor eliberate, toate aceste proiecte sunt foarte, foarte lente. Dacă pui anumite, dacă definești anumite termene, nu faci decât să crești mai multe probleme pentru că oamenii nu merită să trăiască mereu în corturi și în tabere. Nu în ultimul rând vreau să vorbesc despre cooperarea cu societatea civilă, cu tinerii, cu femeile, cu oamenii care încearcă să schimbe societatea lor. Aici mă refer și la Lamia, această fată foarte curajoasă, mă refer și la toți cei care au încercat să-și pună povestea trebuie să, recuno- să le recunoaștem eforturile. Mulțumesc pentru atenție, acestea au fost aspecte pe care doream să le menționez eu. Mulțumesc! Mulțumesc! Finalizăm această discuție. Doream să salut între timp delegația celor 14 femei uh, iazidi care au uh, fost invitate la invitația domnului Ianosar. Doream să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru discuția purtată și asigurăm în continuare angajamentul nostru în această privință, atât în ce privește guvernul irachian, cât și parlamentul care a fost ales. Un salut deosebit la miei pentru prezența ei. Noi uh, am făcut un efort pentru a-i decerna premiul Saharov unei femei azidi, care nu a fost un efort doar de 24 de ore, ci un efort permanent al uh, Parlamentul European. Următoarea întâlnire se referă la drepturile omului în Iran și e o întâlnire care se va desfășura cu ușile închise.